Madame le Président Doamna președinte Puis-je vous inviter à prendre vos places? Vă invit să vă, luați, să vă preluați locurile în sală. Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend sa place et nous allons passer au... Vă rog așadar să luați loc ca să putem să începem să votăm. Et nous allons commencer par le premier vote à sa... Primul vot este raportul Stoianov. Este vot unic. Cine este pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Trecem la uh, raportul Patrao Neveș, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat raportul. Trecem la raportul Sayer. De asemenea, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Trecem la al doilea raport Sayer și aici vot cu apel nominal, votul este deschis. Le vote clos. Votul este închis. Este adoptat. Trecem la cel de-al treilea raport, Sayer. De asemenea, vot cu apel nominal. Votul este deschis.